considera aprobată această listă. Conferința președinților, doamnelor și domnilor, a făcut următoarele propuneri pentru calendarul uh, sesiunilor din 2013. 14 până la 17 ianuarie, 4-7 februarie, 11 până la 14 martie, 15-18 aprilie, 20-23 mai, 10-13 iunie, 1 până la 4 iulie, 9 până pe 12 septembrie, 7 până pe 10 octombrie, 21 24 octombrie, 18 până pe 21 noiembrie, 9 până pe 12 decembrie termenul limită pentru înaintarea amendamentelor legate de aceste propuneri este marți 15 ianuarie ora 19, votul are loc miercuri. Iar acum mă refer la o nouă procedură. Am trei propuneri ale Comisiei Libe pentru decizii legate articolului 70A în ce privește negocierile interinstituționale și pentru mandatul în cadrul a trei proceduri legislative. Cele trei propuneri au fost traduse în toate limbile de lucru și pot fi găsite sub titlul Seance on Direct.